Colleagues, can you please take your... Stimați colegi, vă rog să luați loc ca să putem începe reuniunea noastră. Mulțumesc. And let me start by welcoming... Dați-mi voie să încep spunându-ne bun, spunându-vă bun venit după vacanța de vară, sper că v-ați odihnit, că ați beneficiat de razele soarelui care v-au acordat inspirație și energie pentru cea de-a doua jumătate a anului și Cal vă salută, ca de obicei. Propunerea mea este să trecem la agenda zilei să adoptăm agenda fără modificări, dacă sunteți de acord. În ce privește comunicările președintelui, lucrăm în toate limbile, în afară de estonă și malteză. Cel, de, cel de-al doilea anunț. Avem șase membri care uh, au solicitat să devină membri ai uh, e-committee, înseamnă că pentru ei uh, documentele vor fi distribuite electronic și vă invit să Treceți cu toții la acest sistem e-committee, pentru că în clipa de față doar 8,5% din membrii au solicitat această formulă. Secretariatul dorește să lărgească numărul membrilor. Alt anunț. Avem un nou coordonator din partea grupului EFD, domnul Șimanski. Următorul anunț. Vom avea un atelier pe 18 septembrie în ce privește eficacitatea medicamentelor și terapiilor și de asemenea vom avea o un atelier în septembrie privind uh, tratamentele pe cale electronică. După aceea, în octombrie, despre o întâlnire despre controlele și monitorizarea oficială. Următorul meu anunț, vom avea un, uh, o comisie în cadrul comitetului nostru privind uh, obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Va fi și comisarul Potocnic de față, de asemenea secretarul uh, din partea Națiunilor Unite în acest domeniu. Uh, pe 17 septembrie, marți, de la orele 16.15 la 17.15 minute va avea loc această întâlnire și sunteți invitați să participați. Nu există în clipa de față informații privind uh, întâlnirile tripartite care urmează să aibă loc. Acestea au fost anunțurile pe care doream să le fac din partea președintelui, putem trece la următorul punct pe ordinea de zi, amenajarea spațiului maritim și managementul integrat al zonelor costiere și dau cuvântul domnului Pirilio. Ce președinte, în Europa... Mulțumesc, domnule președinte. În Europa, solicitarea utilizării zonelor maritime și costiere este în creștere continuă diferite sectoare, printre care transportul maritim, pescuitul, acvacultura, turismul, um, producția offshore de petrol sunt în continuă creștere. Prin urmare, este necesară o coordonare adecvată, fără de care se riscă intensificarea competiției care pune o presiune mult prea mare asupra unor resurse prețioase. Pentru a răspunde acestor exigențe, Comisia Europeană a prezentat în martie anul trecut o prunere de directivă care constituie cadru pentru gestiunea integrată a zonelor costiere și a spațiului maritim. Această directivă răspunde abordării deja uh, abordate de anumite state membre, care corespunde uh, inițiativei de la Barcelona și unde regăsim multe din obiectivele propuse atunci și care reprezintă pentru prima dată un instrument normativ european pentru gestiunea comună a activităților de pe uscat și mare. În cazul comisiei noastre este vorba de o provocare importantă. Chiar dacă Comisia competentă pentru acest dosar este cea pentru transporturi, am reușit totuși să obținem competența exclusivă asupra unor articole care vizează mediul și care au un rol fundamental pentru a permite aplicarea unor norme importante ca de pildă directiva cadru cu privire la spațiul marin, cea cu privire la habitate și cea cu privire la <clears throat> uh, impactul asupra mediului. Eu m-am concentrat asupra protecției uh, coastelor, care reprezintă o premisă pentru creșterea activităților în zonă. Pentru că toate aceste activități economice depind de mare și, prin urmare, avem de a face cu o economie albastră care în Europa reprezintă circa 5,4 milioane de locuri de muncă o economie cu un potențial mare de creștere a numărului lor de muncă, a dezvoltării turismului, în condițiile unei gestiuni sustenabile a spațiului maritim. Asta pentru a putea exploata la maxim potențialul existent, ceea ce e posibil doar dacă putem conserva un bun statut ecologic a zonelor maritime și de coastă. De aceea, credem că este nevoie ca comisia noastră să susțină inserirea unui, a, unei abordări sistemice, așa cum se vorbește la articolul 5, și care nu trebuie să se limiteze doar la facilitarea coexistenței între diferitele activități, dar să creeze mai mult sinergii pentru a resuscita bazele unei dezvoltări sustenabile pentru întregul teritoriu. Această abordare ne va permite integrarea aspectelor sociale și de mediu pentru a ajunge la un răspuns uh, acceptabil pentru protecția mediului a locurilor de muncă pentru a întări gestiunea sustenabilă și a face față în special schimbărilor climatice, e nevoie să adăugăm și principiul prudenței, cel al celui al gestiunii sustenabile. În Tratatul uh, Uniunii Europene, la articolul 191, se vorbește de dezvoltarea durabilă, gestionarea durabilă, care care statuează acest principiu al uh, prudenței și în ceea ce privește aspectele de mediu. În cadrul raportului meu acord o atenție specială eroziunii coastelor, un fenomen care creează repercursiuni grave atât asupra diversității biol, asupra creșterii economice, dar și asupra creșterii economiei costiere în toate zonele din Europa. Trebuie să includem protecția zonelor costiere, să stimulăm uh, o economie durabilă, cu respect pentru mediu, astfel încât să restabilim un echilibru și să evităm erodarea coastelor. Sigur că trebuie să protejăm și solul, trebuie elaborate puncte strategice în diferitele state membre, în uh, planurile de gestiune naționale, pentru ca să putem și utiliza în mod adecvat uh, resursele care ne stau la dispoziție, așa cum se prevede și în strategia Europa 2020. Trebuie să existe niște condiții minime în aceste planuri cu privire la utilizarea zonelor uh, de coastă și uh, de litoral. De asemenea, <clears throat> se vorbește și despre stocarea carbonului în uh, subsol, atât pe uscat cât și în mare și aici trebuie să fim prudenți pentru că nu știm care vor fi consecințele. Sunt în asentimentul uh, solicitării Comisiei Europene, în sensul că ar trebui să existe condiții minime aici și, sigur, ar trebui procedat în fiecare stat membru în funcție de specificul local. E vorba de uh, reziliență, de rezistență și trebuie să vă spun că am încercat în raportul meu să enumăr diferitele mecanisme posibile vis-a-vis -vis de colaborarea decidenților la nivel european, regional și local și am încercat de asemenea să cooptez uh, toate, toți factorii de interes pentru a răspunde acestui deziderat. Iată deci aspectele importante pentru mine și am vrut să atrag atenția asupra faptului că este important să Uh, lucrăm în mod integrat cu toate instrumentele care ne stau la dispoziție și cel al coeziunii pentru a putea, într-adevăr, pune în practică aceste obiective. Acum aș dori să dau cuvântul raportorilor din umbră și celorlalți colegi pentru a afla care este poziția lor. Mulțumesc foarte mult, domnule Pirilio. Am pe lista de vorbitori doi raportori din umbră care sunt prezenți și doi alți membri care au dorit să intervină. Doamna Schnipper și doamna Gerling, ca și raportor din umbră, și doamna Lupceva, domnul Clevis și Conanini, ca și eurodeputați care doresc să intervină, la care se mai adaugă. Ați avut o bună vacanță de vară, sper, spune președintele. Am să încep cu doamna Schnieber din partea PP. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru început aș dori să mulțumesc uh, raportorului, domnului Pirilio, și de asemenea aș dori să mulțumesc raportorilor din comisia responsabilă pe fond uh, de transporturi, pentru că Zona de coastă este importantă nu doar pentru cetățenii care locuiesc în uh, într-un perimetru de 20 de kilometri de coastă, ci pentru mult mai mulți, pentru că efectele se răsfrâng asupra uh, unui număr mult mai mare. Pentru că coasta este în același timp zonă industrială, dar și zonă turistică în același timp și reprezintă de asemenea și un bogat potențial de resurse și uh, diversitate biologică și loc de întâlnire pentru sportivi, dar și diferite uh, facilități de recreere. Însă dacă se ajunge la o suprapresiune asupra acestor uh, resurse, acestea pot fi epuizate și aici va trebui să avem grijă. O abordare pentru a evita acest lucru reprezintă gestiunea integrată a zonelor de coastă și politica maritimă comună, prin care se încearcă o soluționare uh, din timp a acestor conflicte economice și care a adus deja rezultate. De aceea, această propunere de directivă a Comisiei pentru crearea unui cadru procedural este salutară. Însă trebuie să ne gândim și la faptul că activitatea de planificare și includerea considerentelor de ordin ecologic, economic și social rămâne în continuare de competența statelor membre. În opinia mea, propunerea Comisiei merge pe anumite aspecte mult prea departe și riscă să încalce principiul subsidiarității. În loc să se creeze nivelul de planificare suplimentare, credem că ar trebui să se uh, păstreze actualele instrumente și să se utilizeze flexibilitatea dată. Astfel am putea îmbina inițiative pentru stimularea creșterii cu inițiative pentru uh, protecția acestor resurse și cred că discuția trebuie să se concentreze asupra acestor aspecte. Mulțumesc foarte mult, doamna Schnieber. Are cuvântul doamna Gerling din partea ECR. Um, yes, I... Mulțumesc foarte mult. Aș dori și eu să-i mulțumesc domnului Pirilio pentru proiectul de aviz. Aici este important punctul de unde pornim. Multe state membre cu zone costiere mari și multe state membre cu zone costiere mici pun deja în aplicare mai multe dintre elementele care sunt propuse în acest cadru. De fapt, unele pun în aplicare, altele nu. Este un caz clasic al situației din Europa și Comisia, în momentul în care analizează acest lucru, nu, are nici, nu prezintă nicio punere. De aceea, acest cadru trebuie să nu fie exagerat de prescriptiv. Există state membre care au deja sisteme avansate și sofisticate care funcționează. Conform acestui noi cadru, ar trebui să facă schimbări substanțiale, care nu le sunt uh, de folos, nici pentru rezolvarea problemelor economice, nici uh, de mediu. Nu ar face decât să ducă la creșterea um, problemelor administrative și um, ar duce la costuri în plus. Iar apoi în statele membre ar apărea ideea că uh, Europa își bagă nasul în sisteme care funcționează deja foarte bine. Credem că sistemele deja aflate în funcțiune ar trebui să fie respectate. De aceea trebuie să avem foarte mare grijă la cuvintele folosite, folosite în această directivă, în așa fel încât să se permită flexibilitate. Trebuie să permită Trebuie să acorde spațiul și timpul necesar pentru părțile interesate locale să acționeze. Noi, cei care lucrăm deja de multă vreme cu um, gestiunea zonelor costiere, știm că le putem spune oamenilor să lucreze împreună la o directivă sau la orice alt document, dar, de fapt, nu îi putem obliga să facă acest lucru, trebuie să le oferim un cadru în care să lucreze împreună, iar acest cadru trebuie să fie suficient de flexibil în așa fel încât să se poată lua în considerare și circumstanțele locale. Eu aș dori să mă asigur de această flexibilitate și aș dori să mă asigur de respectarea subsidiarității. Când se vorbește despre activități uh, terestre, trebuie să fim foarte um, circumspecți, trebuie să avem foarte mare grijă. Gestiunea uh, zonelor terestre este o prerogativa statelor membre. Activitățile de pe uscat și de pe și uh, din zona maritimă se pot uh, îmbina, însă trebuie să avem grijă să nu încălcăm competențele statelor membre, pentru că altfel vom întâlni uh, o anumită rezistență, un anumit scepticism față de această directivă. Eu voi pregăti anumite amendamente care abordează uh, problema amenajării spațiului maritim din această perspectivă. Mulțumesc, Julie. Urmează pe listă Chris Davis. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vorbesc în primul rând în numele doamnei Corin Lepaj, raportul nostru din umbră. Mi-a dat anumite uh, notițe pe baza cărora să vorbesc. Ea sprijină propune, propunerea comisiei, dar sprijină și abordarea domnului Pirilio. Nu este surpriză pentru membrii faptul că doamna Lapage sprijină o abordare durabilă în acest, în acest domeniu. Dorește să evite conflictele care ar putea să apară. Dumnezeu crede că există un potențial foarte mare la nivel european un potențial foarte mare pentru că Europa să-și dezvolte potențialul maritim, dar subliniază că trebuie să se respecte principiile economice și ecologice în momentul în care se discută amenajarea spațiului maritim. Vorbește și despre principiul precauționar și zice că trebuie să anticipăm problemele în loc să încercăm să le rezolvăm după ce, după ce acestea au loc. Sublinează de asemenea și colaborarea între părțile interesate. Aș dori să dau și un comentariu personal și să vă aduc aminte de anumite lucruri. Țin minte că în primul meu mandat de eurodeputat, cred că prin 2003, am mai vorbit despre un, com- un raport al Comisiei cu privire la gestiunea integrată a zonelor costiere. Și există anumite zone în Europa unde aceasta lipsește cu desăvârșire și regret faptul că au avut loc anumite evenimente. Trebuie să respectăm principiul subsidiarității. A existat o carte verde care vorbea despre acest lucru și sugera ca legile să fie și mai stricte, în așa fel încât Uniunea Europeană să devină uh, autoritatea care să facă planurile în întreaga Europa în acest sens. Iar acest lucru mi s-a părut ciudat, având în vedere poziția dumneai la vremea respectivă. Cu toții dorim să existe principii sustenabile, să existe gestiune eficientă, dar uh, competențele Uniunii Europene au doar, anumită, doar o anumită extindere și trebuie să respectăm principiul subsidiarității. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Chris, și îți mulțumesc că, ești, că ne aduce aminte de anumite lucruri din istoria instituției. Doamna Lupceva, sper că am pronunțat corect. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să exprim, exprim sprijinul față de acest document și să exprim faptul că sunt de acord cu abordarea raportorului. Este momentul corect la care Parlamentul European să adopte un astfel de document. Este unul dintre multele documente care reglementează amenajarea spațiului maritim. Este un document care ar trebui sprijinit, deoarece astfel noi ne ilustrăm atitudinea față de uh, gestiunea spațiului maritim și a zonelor costiere. În ceea ce privește chestiunile de mediu, pentru că aceasta este competența acestei comisii. Resursele sunt folosite în mod intens, dar nu putem să ignorăm faptul că apar astfel anumite probleme. Industrializarea zonelor costiere duce la multe probleme pentru mediu. Este important de observat următorul fapt. Mulți dintre oamenii, dintre cetățenii Europei locuiesc în astfel de zone costiere, iar uh, acest document uh, cere un standard înalt de viață și de mediu pentru traiul lor. Pentru noi este extrem de important, mai ales în momentul în care o anumită mare la o anumită mare au coaste diverse țări cu diverse sisteme de guvernământ și diverse planuri. Există trafic intens, există diverse grade de industrializare și toate aceste lucruri sunt uh, elemente care afectează mările și zonele costiere. Se poate ajunge la poluare, la Uh, probleme în zonele costiere. De asemenea, se poate duce la pierderea teritoriului. Este un fapt. Cred că această directivă nu încalcă drepturile statelor membre în ceea ce privește planificarea teritoriului. Este o propunere echilibrată. Rămân încă anumite lucruri de dorit, într-adevăr, Dar ca să colaborăm, cred că Uniunea Europeană ar trebui să sprijine o platformă în care toate autoritățile și activitățile din aceste teritorii să poată fi împărtășite. Apoi, zonele protejate prin programul Natura 2000 ar trebui să fie incluse și ele în această directivă. Vă mulțumesc!

Mulțumesc, aș vrea să mulțumesc Comisiei pentru propunere și doresc să mulțumesc și raportorului. În octombrie 2012, ministrii pentru afaceri maritime au adoptat la Limassol o decizie pentru sprijinirea strategiei Europa 2020. Economia albastră permite dezvoltarea economică și crearea de locuri de muncă. Economia albastră se bazează pe mediul maritim și costier și poate contribui la bunăstare și poate constitui o ieșire din criză. În același timp însă este important ca pericolele să fie înlăturate din zona costieră. Există deja conflicte majore din acest punct de vedere important este să existe consultări și planuri de management integrat al zonelor costiere și maritime să ținem seama de modificările climatice, de riscul pe care schimbările climatice îl implică asupra zonei. Este uh, important să se combată eroziunea, de asemenea poluarea maritimă cu petrol. Multe uh, țări uh, trebuie să își urgenteze planurile de administrare teritorială și în același timp amenajarea uh, maritimă, uh, spațiul uh, integrat maritim trebuie să fie avut în vedere ca să nu apară întârzieri în aceste proiecte. Este important ca atât zonele costiere cât și teritoriile interioare ale țării să fie uh, Uh, avute în vedere. Este important ca amenajarea spațiului maritim și costier să uh, se bazeze pe o colaborare, nu doar pe plan național, ci și pe plan internațional. Coordonarea este importantă în activitățile planificate, trebuie însă să se țină seama de interesele specifice, dar și de o metodologie comună uh, a lipsesc din acest punct de vedere uh, date de încredere în domeniu, dar uh, absența acestor date nu trebuie să constituie o justificare a lipsei de acțiune. Există pentru nenumărate uh, proiecte de colaborare, inclusiv pentru zona baltică, dar există și programul UNEP al Națiunilor Unite este, există din acest punct de vedere o amenajare a spațiului maritim în trei regiuni ale Mării Mediteranene. Ă, sunt semne ale unei colaborări, dar progresele încă nu sunt convingătoare, rezultatele nu sunt satisfăcătoare. Multe state membre au ă, întârzieri în ce privește amenajarea ă, teritorială în interiorul țărilor, și uh, are de suferit și amenajarea spațiului maritim. Există uh, de asemenea intervenții intense în spațiul maritim și costier în ce privește exploatarea de petrol, de gaz de șist, uh, inclusiv producția de energie electrică trebuie să fie planificată rezonabil și statele costiere trebuie să cadă de acord asupra acestor proiecte. Propunerea aceasta este importantă pentru că ea poate crea un cadru pentru aceste politici maritime, dar până acum totul uh, s-a bazat pe inițiative voluntare. Este nevoie de directive, de standarde comune, pentru că altfel uh, mai degrabă se va acționa haotic și ineficient iar exploatarea resurselor maritime va avea mai degrabă un impact negativ. Zonele costiere sunt deosebit de sensibile, de aceea este nevoie de o abordare sistematică pentru a putea să ținem seama de ecosisteme. De asemenea, prevenția este foarte importantă pentru spațiul maritim responsabilitatea nu poate să intre în acțiune decât pe baza unui dialog. Și de aceea este important uh, să existe un dialog cu autoritățile regionale, locale, cu reprezentanții organiz... Uh, organizațiilor civile. Președintele intervine, vorbiți deja de 5 uh, minute și de fapt nu sunteți raportor din umbră. Mulțumesc, spune președintele. Iar acum prima intervenție a doamnei uh, Lucia uh, în această comisie. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că Amenajarea uh, integrată a spațiului maritim și costier constituie un subiect foarte important pentru uh, ca planeta noastră să uh, poată să dăinuie. După cum știți, uh, Marea Adriatică este administrată nu numai de noi, ci și de alte state. Există o zonă protejată economic, dar există și multe alte probleme. După cum știți, există state care au un nivel de dezvoltare economică foarte diferită. Trebuie să uh, existe un echilibru între protejarea mediului și economia albastră. Cred că nu trebuie să uh, ne atingem de principiul subsidiarității statelor membre, dar trebuie să găsim obiective comune care să echilibreze standardele și normele noastre de acțiune. De aceea cred că trebuie să fim favorabili de acestui document, în același timp însă, ă, când e vorba de dezvoltare economică, să nu periclităm autenticitatea și posibilitatea statelor membre eh, care administrează zonele costiere și maritime să acționeze specific. Trebuie să fim conștienți de ceea ce se eh, spune eh, ceea ce spun amerindienii, că noi de fapt am împrumutat doar aceste mări și aceste țări. Grazie, <clears throat> președinte. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-l felicit pe domnul raportor Pirilio pentru raportul pe care l-a elaborat, pe care îl susțin întru totul și pentru uh, faptul că am îmbogățit o directivă care este deja semnificativă ca cea uh, prezentată de Comisia Europeană recent în ceea ce privește gestiunea integrată a zonelor de coastă. Eu cred că prezentarea acestei directive, acestei propuneri de directivă a fost un pas corect din partea Comisiei Europene. O planificare teritorială a zonelor maritime și a zonelor de coastră terestre reprezintă o premisă importantă pentru o gestiune sustenabilă. Trebuie însă ca planurile naționale să fie detaliate și coordonate între diferitele state membre. De asemenea, este important ca aceste planuri de gestiune să corespundă și cerințelor directivei uh, care uh, stipulează cerințele vis-a-vis -vis de impactul asupra mediului. În opinia mea, aceste neprevederi ar trebui într totul respectate. Situația apelor. Trebuie ca gestiunea maritimă să se integreze și cu gestiunea teritoriilor uh, alăturate. De asemenea, trebuie să ne gândim și la situația deșeurilor, care deseori sunt reglementate prin intermediul unor derogări. Apoi, în ceea ce privește stațiile de epurare, aici ar trebui intervenit pentru ca resursele să fie menținute și pentru a crește și resursele de apă potabilă. În ceea ce privește căile de transport maritime. Și aici este important ca articolul 7 să fie menționat din directivă. Sisteme nautice sigure și un transport maritim sigur. Ce s-a întâmplat în Italia cu vaporul Concordia, știe toată lumea, au fost uh, distruse foarte multe uh, elemente care țin de ecosistemul din acea zonă și trebuie doar să ne mai gândim și la Veneția. Rutele miilor de vapoare, vapoare care transportă și deșeuri, reprezintă un mare pericol pentru sistemul marin și am putut asista și la situații în care acest ecosistem al uh, maritim este compromis uh, permanent. Rutele de tranzitare trebuie coordonate și să facă obiectul unei planificări integrate. Pentru că dacă ecosistemul uh, nu este protejat, atunci nici turismul nu poate supraviețui. Mulțumesc, spune domnul președinte. Dau acum cuvântul Comisiei pentru o scurtă intervenție. Mariane Venin. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Permiteți-mi foarte pe scurt să prezint uh, părerea noastră cu privire la această propunere și să răspund la câteva din preocupările care au fost ridicate în discuție. Mai întâi însă aș dori să mulțumesc domnului raportor pentru raportul pe care l-a prezentat, la care am să revin în câteva minute și aș dori să mulțumesc și tuturor vorbitorilor pentru comentarii. Aș dori să vă reamintesc că această propunere ar trebui privită în contextul uh, angajamentului Comisiei de a asigura o creștere optimă și sustenabilă a economiei uh, albastre, așa cum am denumit-o. Și sigur că aici uh, ne confruntăm cu anumite provocări specifice și aș dori să subliniez câteva dintre acestea. În momentul de față există o utilizare necoordonată a zonelor de, de coastă și de litoral, care duce la o protejare insuficientă a resurselor marine și de coastă și de asemenea există și o lipsă de uh, prognostabilitate în ceea ce privește accesul la aceste resurse și acesta duce de asemenea la un climat impropriu uh, de afaceri pentru investitori. Alte aspecte demne de enumerat se referă la presiunile în creștere asupra spațiului maritim, care riscă să repericliteze resursele noastre vitale pe care se bazează economia noastră și de care va trebui să ne îngrijim. Aș dori să vă reamintesc că există o creștere continuă, dar și oportunități în acest sens, care țin de politice comunitare, fie că este vorba de pescuit sau de uh, energie, dar așa cum s-a spus și în țară, trebuie să coordonăm aceste activități pentru a le spori eficiența. Și în ceea ce privește obiectivele de mediu și cele economice și acestea trebuie puse de acord. Iar această coordonare reprezintă în tocmai uh, obiectivul acestei propuneri. Și sigur că nu toate aceste aspecte pot fi soluționate prin intermediul acestei propuneri ca atare, nu acesta este obiectivul și mulți au mai spus uh, dintre dumneavoastră că și autoritățile locale trebuie să asigure o coordonare adecvată. Contribuția noastră prin această propunere viza, de fapt, o completare a celor activități care deja se desfășoară în anumite state mere. Și în momentul în care Digimare a elaborat această directivă cadru, am uh, luat notă de ceea ce există deja în teren și am vrut să folosim deja acele proceduri uh, care se folosesc deja în statele membre. Am dorit să subliniez acest lucru. La fel, am vrut să mai subliniez și că chestiunea subsidiarității și a proporționalității face parte integrantă din această propunere care vine doar să stipuleze câteva chestiuni de procedură care ar trebui să fie urmate, dar în ceea ce privește conținutul activităților și a măsurilor și calendarul acestora, competența rămâne la latitudinea statelor membre și în funcție de specificul local. Ne propunem așadar să sporim uh, creșterea sustenabilă în aceste zone și, de asemenea, să păstrăm uh, o protecție adecvată a acestor resurse. Un alt aspect important pentru noi care a fost menționat se referă la uh, cel transfrontalier. Este important ca activitățile între statele membre să fie coordonate pentru că știm despre activitățile care se desfășoară, au un, și un impact transfrontalier. Revenind la acest raport, așa cum vă spuneam, salutăm acest raport pentru că el vine să susțină abordarea Comisiei și mai conține și o serie de sugestii interesante și utile pentru procesul legislativ, ca de pildă menționarea eroziunii. Domnul raportor a mai menționat și o chestiune specifică care vizează activitățile de exploatare și explorare a gazelor de șist și de stocare a carbonului. Nu știm în ce măsură e necesar să facem trimitere în această propunere la aceste lucruri, însă sigur suntem deschiși să discutăm uh, mai multe pe tema asta, să vedem care sunt argumentele în favoarea includerii unor astfel de considerente. Alte sugestii care au fost prezentate poate fac obiectul deja a propunerii uh, eventual într-o manieră la fel de vizibilă, dar va, vom încerca să vedem cum anume putem include și aceste idei eventual la considerente. În ansamblu, Aș putea spune că, sigur, vom analiza mai în detaliu raportul dumneavoastră și, de asemenea, și părerile celorlalți uh, raportori din umbră și vom reveni eventual cu întrebări prin care vă vom solicita mai multe lămuriri. Noi sperăm ca dezbaterea să fie una succintă, astfel încât uh, negocierile cu Consiliul să poată începe cât de curând și o colaborare uh, bună și rapidă între instituții ar constitui un semnal pozitiv în sensul uh, capacității Europei de a proteja o dezvoltare durabilă a zonelor de coastă. Mulțumesc pentru mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Dacă domnul raportor mai dorește să adauge ceva. Mulțumesc! Vreau doar să mulțumesc tuturor celor care au intervenit, de asemenea și comisiei care a intervenit ultima și tuturor colegilor care și-au exprimat uh, aprecieri vis-a-vis -vis de raportul meu. Sunt, uh, au fost menționate niște nuanțe și voi încerca să intermediez aceste opțiuni diferite pentru a obține un raport cât mai bun. Astfel încât această directivă cadru să poată fi pusă în aplicare și așa cum spunea și Chris Davis, Statele membre trebuie să înțeleagă că gestiunea maritimă și a zonelor de coastă uh, trebuie privită nu doar ca o problemă internă, ci și o, ca o problemă care vizează întreaga Europa. Mulțumesc! Mulțumesc! Termenul de predare a amendamentelor 12 septembrie ora 12, iar în Comisia NV uh, vom supune la vot avizul pe 17 octombrie, în pe 5 noiembrie și în plen în decembrie. Am ajuns astfel la finalul dezbaterii în legătură cu punctul 3 al ordinii de zi și putem continua ordinea de zi cu punctul 4. Dacă aș avea și o listă de vot, aș fi foarte mulțumit, spune președintele. Este vorba despre raportul Hauk. Și vom trece imediat. Raportoarea dorește să spună ceva? Nu? Da? Da. Foarte pe scurt. Nu vreau să spun nimic despre principiile mele. Principiul este să um, nu acceptăm uh, propunerile făcute de către <laughs> Consiliu. Dar acum prezidiul nostru de ședință uh, are o absență. De fiecare dată când e vorba despre buget, lipsește cineva. De obicei, Emilia este acolo, dar vreau să vă spun de ce Emilia nu este acolo, pentru că se mărită și îi uh, adresăm felicitări și sperăm să rămână la fel de bine dispusă și de vioaie și după ce va fi măritată. Bun. Deci a fost o declarație <laughs> foarte simpatică a colegei Tahau când Ne alăturăm felicitărilor și trecem acum la vot. Este e, uh, vorba de Amendamentul 6328, dacă toată lumea are cartela de vot, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 6303 Sanoni, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. 6338 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 6334 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 63-21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63-35 pentru, 63-35 pentru, potrivă, abțineri, se respinge. 63-22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63, 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 63, 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 63, 12 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. S-a deschis votul. 63, 12. A votat toată lumea, s-a închis votul se respinge în mod evident. 63-26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 63-25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 63-06, 63-42 identice pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 63-07, 63-40 pentru, împotrivă, Abține, se respinge. 6341, 6308 pentru, împotrivă, Abține, se respinge. 6309, 6339 pentru, împotrivă, Abține, se respinge. 6310 pentru, împotrivă, abțineri, nu este clar, verificăm electronic, 6310, vot electronic. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 63, 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6302 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6316 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6317 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6301 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 6301, s-a deschis votul electronic, dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 6318 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 6319 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 6320 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 63 45 caduc. 6347 pentru. Împotrivă. Cine se adoptă 6346 pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă 6348 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă 6300 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 6304 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6311 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6314 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6337 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6336 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 63-43 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 63-05 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63-27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63-15 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar. Verificăm. Bun, să vedem dacă funcționează mecanismul de vot. S-a închis votul. Se respinge. 63, 49 pentru, împotriva, abțineri, nu e clar, verificăm, verificăm electronic. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 63, 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63, 30 pentru, împotrivă, abțineri, cu aceeași majoritate se adoptă. 63, 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63, 32 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 63, 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 63, 33 a devenit caduc și am ajuns în felul acesta la încheierea voturilor. Iar acum avem avizul. Și aici, în ce privește amendamentele, o singură cifră, amendamentul 1, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri. Nu a fost clar. Vot electronic pentru partea a doua. Verificare electronică amendamentul 1 partea a doua. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, nu a fost clar. Verificarea electronică pentru partea a doua, amendamentul 3. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 4 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă amendamentul 5 pentru cu un amendament oral pentru împotrivă abțineri se adoptă amendamentul 6 pentru împotrivă abțineri se adoptă amendamentul 7 pentru împotrivă Abțineri. Nu a fost clar. Supunem la vot amendamentul 7. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă de asemenea și acum, dacă doriți, verificăm amendamentul 8 electronic. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă de asemenea cu aceeași majoritate și în felul acesta votul final electronic în legătură cu acest aviz astfel amendat. S-a deschis votul electronic. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. 43 da, 4 nu, 3 abțineri. Sincere felicitări, Utah Hart. geht's weiter zu... Și continuăm cu o întrebare orală legată de situația pieței europene a carbonului în 2012 și aici avem un vot electronic. Pe marginea acestui aviz a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. În unanimitate se adoptă. După aceea avem un corigendum. Este vorba de asemenea despre aspecte uh, amenințări transfrontaliere grave. Gilles Pagnot, doresc să spună ceva? Nu. Bun, de atunci putem să punem la vot. Cine este pentru? Vot de asemenea electronic. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. 48, da, nici un vot împotrivă, nici o abținere, deci se adoptă. Următoarea ședință are loc pe 18 septembrie la ora 9 până la ora 12.30, de la orele 15 la 18.30. Și la ora 10.30 va continua reuniunea noastră cu întâlnirea coordonatorilor, toți ceilalți sunt liber pentru pauza de prânz, trâmbun acasă și ne vedem săptămâna viitoare la Strasburg din nou.